Bună seara! Mă adresez dumneavoastră în limba maghiară. Választ igénylő kérdés a bizottsághoz. Az első vasúti csomaggal kapcsolatos irányelvek végrehajtása. Și începem cu uh, punerea în practică a directivelor privind primul pachet feroviar. Urez bun venit domnului comisar Calas și, de asemenea, autorului întrebării, domnul Simpson, căruia îi dau uh, cuvântul pentru 5 minute, vă rog. Thank you, President, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Nu cred că voi avea o atitudine foarte combativă față de această întrebare orală în legătură cu implementarea primului pachet feroviar. Știți, desigur, că cele trei directive uh, care constituie primul pachet uh, feroviar au fost adoptate în 2001. Termenul a fost martie 2006 pentru că acestea să fie transpuse în uh, legislațiile naționale ale statelor membre. E obligația mea, în calitate de președinte al Comisiei de Transporturi, să uh, vă adresez această problemă pe calea unei întrebări orale. Suntem la 9 ani după acest uh, termen și dezbatem faptul că 21 de state membre uh, până în octombrie 2009 uh, nu au pus în practică aceste directive. Și este practic un eșec. Și ne apropiem de revizuirea acelui de, primului pachet uh, feroviar și un număr de state, inclusiv așa zise state influente, inclusiv state care ne informează despre atitudinea lor pro-europeană, nu au pus în aplicare această normă europeană uh, foarte importantă. Aceste state membre, domnule președinte, ar trebui să, ai, să acestor state membre ar trebui să le fie rușine, pentru că au dat uh, în 2001 asigurări Parlamentului că vor implementa această lege. Este uimitor în politică Um, că în Uniunea Europeană putem avea o piață unică în numeroase domenii, dar nu și în, în sectorul feroviar. Sigur, uh, Parlamentul și-a făcut treaba și este uh, vorba aici de faptul că statele membre nu și-au îndeplinit obligația și adesea în atitudinea lor au fost susținute de industria feroviară și uh, răbdarea Parlamentului se apropie de capăt. Această întrebare orală s-a născut dintr-o frustrare. Frustrarea că legea nu este respectată în mod uh, intenționat și Comisia nu a silit statele membre să-și respecte obligațiile. Directive Acum, nu dorim să știm exact uh, ce anume stat membru nu a implementat uh, ce anume uh, parte a legislației, dar vrem, vrem, vrem să știm de ce anumite state membre nu au implementat în mod corect aceste obligații care le reveneau și dorim să știm care anume state membre se mai opun încă competiției corecte în sectorul feroviar și își protejează companiile naționale. Și, domnule președinte, suntem îngrijorați în legătură cu puterile și independența organismelor de uh, reglementare și um, administratorilor infrastructurii în anumite state membre. Credem că lipsa de transparență și lipsa de armonizare în ce privește uh, în domeniul infrastructurii duce la practici protecționiste și uh, este o piedică în realizarea pieței unice în sectorul feroviar de asemenea, împiedică activitățile la nivel transfrontalier. Dacă la aceasta adăugăm diverse măsuri luate la, măsuri, la nivel uh, național, cum sunt diverse taxe aplicate materialului rulant, atunci trebuie să ne punem întrebarea dacă anumite state membre oare au avut vreodată intenția de a implementa aceste directive încă de la început. Astăzi uh, avem nevoie să aflăm multe lucruri. Trebuie să știm cum anume Comisia uh, va facilita deplina implementare a uh, pachetului feroviar pe calea reformării. Astăzi dorim să știm ce anume face Comisia pentru a aplica legea europeană în acest domeniu. Și astăzi mai vrem să știm de ce a durat atât de mult pentru a se acționa împotriva acelor state membre care nu și-au îndeplinit obligațiile. Domnule președinte, noi cei de la Comisia de Transporturi uh, deseori uh, ne exprimăm în favoarea unei interoperabilități sporite uh, în, sectorul feroviar. Fără aceasta, Transportul feroviar este sortit eșecului, transportul de pasageri va avea obstacole nenumărate și nu se va realiza niciodată sistemul RTMS și piața unică în acest domeniu. A venit timpul pentru o uh, perspectivă europeană adevărată a rețelelor noastre feroviare și primul pas pe această cale este primul pachet feroviar. Fără acest prim pas, sigur că nu vom putea ajunge la niciun rezultat. Uh, acum, acum este momentul de a acționa și haideți să numim acele state membre care nu și-au îndeplinit obligațiile și haideți să acționăm împotriva lor acum. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, domnule Simpson. Și acum dau cuvântul domnului, domnului comisar Calas, vă rog. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule Simpson. Și Comisiei TRAN pentru inițierea acestei dezbateri. Și pentru promovarea competitivității și deschiderii în sectorul uh, transportului feroviar. Cred că această atitudine și va continua în Parlamentul European. Comisia a publicat la sfârșitul anului 2009 un studiu care a dovedit că uh, declinul uh, situației în domeniul transportului feroviar a fost stopat după deschiderea pieței și inițierea primului pachet feroviar. Oricum, criza economică a avut un impact serios asupra uh, operatorilor transportului, uh, domeniul transportului feroviar, dar criza, pe de altă parte, a dovedit și că există probleme structurale majore în domeniu. Pe de o parte, uh, în legătură cu situația căilor ferate, pe de altă parte cu slăbiciunea unor uh, actori pe uh, scena feroviară. Există uh, elemente care influențează performanța rețelei feroviere. Pe de altă parte, există și bariere economice și tehnice există o lipsă de egalitate de acces în ce privește operatorii în domeniu și un control indirect în legătură cu utilizarea infrastructurii feroviare. Nu toate organismele care funcționează în acest domeniu au puterea și independența pentru a asigura condiții de piață egale și uh, ca atare, trebuie să ne adresăm uh, și uh, aplicării incorrecte a reglementărilor sau să încercăm să verificăm dacă regulile nu cumva au și unele neclarități. Trebuie să analizăm situația legală în toate cele 25 de state membre și din acest punct de vedere uh, a fost realizat studiul de la finele anului 2009. Trebuie să vedem uh, unde există fenomene de lipsă de independență în managementul căilor ferate, care sunt cauzele pentru independența uh, sau lipsa de independență a operatorilor în domeniu. Este uh, nevoie de revizuire a acestui pachet feroviar pentru a putea spori accesul la piață. Dar trebuie să avem o abordare uh, generală. Vom continua să promovăm din acest punct de vedere modernizarea căilor ferate. Mulțumesc foarte mult domnului comisar și dau cuvântul acum domnului Grăș și vom începe în felul acesta uh, șirul oratorilor în numele grupurilor politice. Doamnelor și domnilor, dacă pictorul belgian Margrit ar fi pictat uh, directiva cu privire la pachetul feroviar, ar fi specificat în dreptul acelei picturi că nu este vorba de directivă. Am senzația că avem uh, discuții nerealiste. Am luat uh, aceste decizii în 2001, în 2003 trebuia să fie uh, punerea în aplicare finalizată, iar acum, în 2009, ne întrebăm de ce nu au fost uh, înfăptuite aceste lucruri, angajamente ale statelor membre. Trebuia se dorea o liberalizare a pieței, în teorie, practica spune altceva. Iar astăzi, indiferent dacă suntem pro sau contra liberalizării pieței, trebuie să facem o evaluare a acestei liberalizări și ne confruntăm uh, însă cu situația în care această liberalizare aproape că nu a avut loc. În numele acestei liberalizări au fost luate decizii de către operatorii de transport feroviar care nu au fost plăcute pentru personal, chiar dacă liberalizarea nu a avut loc. Beneficiarii istorici ai uh, serviciilor uh, feroviare trebuie să aibă în continuare acces la sistemul feroviar, trebuie să ca acest uh, sistem să rămână interoperabil, acesta constituind uh, cheia pentru liberalizarea pieței. Însă această cheie nu a funcționat în marea majoritate a statelor membre. De aceea, cred că propunerile pe care le-ați făcut astăzi și de care am luat notă constituie un prim pas. Pentru mine este important să facem o evaluare corectă a liberalizării, să accelerăm punerea în aplicare Asta cu mijloacele pe care le are la dispoziție Comisia sau acele mijloace pe care va trebui să le mai adopte. Mulțumesc, domnule Groș. Urmează pentru un minut domnul El Cadrui. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Pentru început am să spun că cota de piață a sectorului feroviar a scăzut foarte mult era, în anii 80 uh, vorbeam de 30%, acum în 2002 am ajuns uh, la circa 13%, apoi s-a ajuns la o uh, stabilizare, dar liberalizarea sistemului nu funcționează așa cum ar trebui. Acești ultimi ani a crescut totuși cotul de piață, asta spune, asta vrea să spună că deschiderea pieței este un mijloc bun pentru o reușită a, a sectorului feroviar, dar pentru asta trebuie să luăm măsuri privind dispoziții de acces, dar și reguli în materie de infrastructură, de resurse umane, interoperabilitate, aspect foarte important, și de asemenea trebuie să avem la dispoziție destule instrumente pentru a finanța proiecte de infrastructură și doar dacă abordăm, adoptăm toate aceste măsuri în mod coerent, vom atinge rezultatul dorit. Aș avea și o întrebare, domnule comisar Uh, am aflat că există, e prevăzut o reformare a primului pachet. Întrebarea ar fi care ar fi termenul pentru această reformare și ce obiective v-ați fixat datorită acestei reformări. Mulțumesc și acum uh, pentru două minute are cuvântul domnul Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mi-a plăcut când la audiere în Comisia pentru Transporturi a spus că ceea ce s-a putut obține în Europa a fost marea mobilitate și libera circulație a oamenilor. Dar în ce privește mobilitatea și piața internă, important nu este doar ca persoanele să deplaseze de la punctul A la punctul B, ci și ca mărfurile să poată să circule. În 2001 am elaborat primul pachet feroviar și am creat condițiile pentru liberalizarea <coughs> pieței interne, inclusiv în sectorul feroviar. Ei bine, suntem acum în 2010 și cred că trebuie să ne fie rușine că 21 de state care erau cuprinse în acest pachet creează în continuare uh, blocaje. Asta ține de protecționism și este regretabil. Trebuie să ne întrebăm de ce se întâmplă uh, toate acestea. Doar sistemele diferite ale șinelor uh, nu pot să fie uh, un argument acceptabil. Dar există multe țări care se tem, poate, să se asocieze acestor rețele. Eu cred că este o atitudine greșită și eu aștept cu nerăbdare revizuirea uh, directivei. Și v-aș invita, au spus-o și antevorbitorii, să fiți foarte sever cu statele membre. Noi toți provenim din state membre, dar ne dorim ca uh, să existe o liberă circulație, inclusiv pe căile ferate. Dumneavoastră sunteți nou în funcție. Nu sunteți vinovat de ceea ce s-a întâmplat până acum, dar cu atât mai mult este o șansă pentru dumneavoastră să progresați rapid în acest domeniu și să ne ajutați pe noi toți europenii. Și sper să reușiți. Mulțumesc doamnei Meissner și dau cuvântul acum doamnei Isabel Duran pentru două minute. Mulțumesc acest prim pachet feroviar datează de 15 ani și la acea vreme obiectivul prioritar era ca uh, sectorul feroviar să, să câștige cote de piață. Uh, la asta s-a încercat să se facă prin liberalizare, dar rezultatele acestea nu sunt foarte concludente. Uh, S-a spus că cota de piață a transportului de mărfuri feroviar stagnează și transportul rutier câștigă părți de piață. În același timp, numărul de călători a sporit și nu a existat niciun proces de liberalizare, iar rețeaua feroviară de mare viteză, construită pe baza cooperării și nu a concurenței, este un succes, putem să spunem. În plus, ați vorbit de uh, uh noi membri. Uh, de pe piață nu sunt foarte numeroși și unii au fost absorbiți de marile companii. Deci sunt convinsă că scopul uh, urmărit a fost cel al monopolului marilor companii. Dacă ne uh, gândim la numărul de proceduri de încălcare, sigur, există o problemă aici, mai ales în ce privește insuficienta independența organismelor de reglementare și de recurs, și inclusiv acolo unde există o separare funcțională sau instituțională, separare care de altfel poate să ducă la alte probleme și la costuri suplimentare în ce privește coordonarea internă. Deci în așteptarea unui răspuns, domnule comisar, eu vă încurajez să aveți o atitudine prudentă care să nu forțeze lucrurile și care să aibă o abordare holistică um, cu evaluarea pachetelor precedente uh, cu o atitudine echilibrată și apoi să se ia măsurile următoare. Deci o uh, evaluare nu complezentă, dar care să se gândească la condițiile de muncă, la securitate, la siguranță, obligațiile serviciului public, insuficiența de internalizare a costurilor externe și uh, înainte de a ne angaja mai mult pe calea unei mai mari liberalizări. Deci ar fi interesant să vă aflăm prioritățile în acest domeniu, ținând cont de anumite programe progrese, trebuie să recunoaștem acest lucru, de o mai bună transparență în contabilitate, de progrese în materie de interoperabilitate, de armonizare a formării, a acordării de licențe, semnalizare, securitate. Sigur, încă mai sunt multe de făcut și atunci uh, m-ar interesa foarte mult să aveți o evaluare prudentă, fără complezență și fără taburi, ca să nu ne grăbim când abordăm etapele următoare. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și acum are cuvântul pentru două minute domnul Vlasac. Vážené dámy a pánové, když se schvaloval... Stimate doamne, stimați domni, atunci când a fost aprobat uh, cadrul de reglementări pentru rețeaua feroviară europeană, am sperat cu toții că acest sector va deveni mai transparent și că va oferi mai multe șanse și altor actori. Am avut senzația că sectorul european feroviar se află în fața unei noi ere. Liberalizarea pieței însă nu s-a înfăptuit. În 21 de state, inclusiv în Republica Cehă, nu s-a trecut la o implementare corespunzătoare a primului pachet feroviar și au rămas câteva chestiuni nerezolvate în ceea ce privește piețele feroviare. Faptul că e vorba de o problemă majoră ne arată și situația din Republica Cehă. Deși statul a făcut deja primii pași care să permită intrarea pe piață și a altor actori în acest uh, sector, lipsește totuși voința politică. Asta confirmă și comportamentul coordonatorilor uh, socialiști care anul trecut au încheiat cu operatorii de infrastructură din Cehia contracte pe termen de 10 ani cu opțiune de prelungire pentru alți 5 ani, ceea ce înseamnă că această piață a fost închisă pentru următorii 15 ani. Căile ferate din Cehia nu vor fi astfel obligate să-și îmbunătățească serviciile, ceea ce va avea consecințe fatale. În momentul de față <clears throat> ne punem întrebarea dacă uh, impozitarea uh, primelor, așa cum uh, ele sunt concepute în momentul de față pentru căile ferate din Cehia, uh, va fi pusă în aplicare așa cum este gândită pentru că sindicatele fac presiuni în acest uh, sens. Liberalizarea, pe de altă parte, a fost pierdută din vedere și de aceea e de înțeles faptul că cota de piață a transportului rutier crește din ce în ce mai mult. Aș dori să solicit Comisiei mai multă activitate în ceea ce privește liberalizarea acestui uh, sector și ar trebui să avem și un, uh, o situație de ansamblu în ceea ce privește comportamentul diferitelor state. Mulțumesc, urmează domnul Koldicek un minut și jumătate. Pasim s panem Pentru început, uh, trebuie să spun că nu sunt de acord cu domnul Vlasac, pentru că guvernul dânsului a participat la ceea ce dânsul critică în momentul de față. În acest prim pachet feroviar este vorba de trei directive a Parlamentului European, iar scopul acestora a vizat liberalizarea pieței, și anume prin <clears throat> această despărțire de, între infrastructură și servicii. Și sigur, trebuie să vedem dacă statele membre au îndeplinit în mod formal cerințele directivei, ceea ce nu se poate constata însă cu aceeași ușurință se referă la cerințele în domeniul de securității și siguranței în uh, diferitele state membre. Sistemul RTMS se dorește a fi un fel de numitor comun în ceea ce privește compatibilitatea sectorului de infrastructură, dar cred că este doar o dorință. Eu nu mă refer acum la cele întreprinderi care au participații în acest sector, pentru că e important în același timp să să se dezvolte în continuare și transportul feroviar regional, cum este cazul în Germania. Și nu în ultimul rând, este vorba și de condițiile de muncă pentru lucrătorii feroviari. Mulțumesc, are cuvântul domnul Mike Natras acum. Mr. President, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Marea Britanie este dezavantajată de faptul că guvernul britanic a implementat pachetul feroviar al Uniunii Europene, mai ales pentru că astăzi sunt mulți uh, liberali în Parlament și s-a cedat uh, controlul feroviar către Uniunea Europeană. Separarea operatorilor și rețelei feroviare a dus la multe probleme uh, din cauza Uniunii Europene și uh, nu mă miră că 21 de state membre nu au căzut în această capcană a Uniunii Europene Eh, eu unul nu sunt socialist, dar dacă aveți nevoie de un sistem de transport integrat, eh, cea, cea mai bună e proprietatea publică, nu separarea eh, de proprietari privați pentru că șase țări diferite vor crea un haos total în sistemul feroviar și Sigur că cu cât mai multe companii vor fi implicate, nu vom mai avea material rulant, ci vom avea doar o, totul va fi o mare glumă. Brian Simpson, responsabil al acestui, acestei dezbateri, este un membru al Partidului Laborist. Laburiștii au fost pe vremuri socialiști. Domnul Simpson a fost ales de oameni care încă consideră că laboriștii sunt socialiști. Dar uh, iată ce face domnia sa, uh, acționează doar în favoarea Uniunii Europene, nu a uh, alegătorilor săi. Dânsul îndeamnă la mai multă privatizare și la adoptarea modelului Uniunii Europene care nu funcționează funcționează și care se opune dorinței propriilor săi alegători. Uh, de fapt, el este controlorul care uh, creează aceste pachete doar în beneficiul bogaților și putem fi siguri de un singur lucru, că uh, uh, există o mare posibilitate ca această directivă UE să fie acceptată și uh, rețeaua feroviară europeană va deraia. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Matras. Și acum uh, are cuvântul pentru două minute domnul George Bach. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Salut revizuirea primului pachet feroviar. Și uh, intenția de a elabora o nouă variantă. Cred că această revizuire ar fi trebuit să aibă loc de mult. Uh, Regret că nu uh, există suficiente informații din statele membre la nivelul Comisiei, ceea ce face ca demersul de revizuire să devină mult mai dificil. Trebuie să știm care sunt pașii necesari, iar uh, statele membre trebuie să fie stimulate să participe la acest demers. Ex- ar trebui să tragem concluzii din experiențele negative din ultima vreme. Cred că până acum Comisia uh, a fost mult uh, prea rezervată în legătură cu această problemă care la nivelul opiniei publice creează probleme. Eu aș invita Comisia să mediteze cum am putea să stabilim criterii de calitate care să fie general acceptabile, pentru că se vorbește despre o uh, calitate deficitară, dar nu se propun soluții. Există prea puține investiții în acest domeniu, domnule comisar, v-ați referit la asta, în ciuda cofinanțării eh, fondului de coeziune. Dar, din păcate, toate eforturile pe plan național sunt mai degrabă îndreptate spre șosele decât spre modernizarea căilor ferate. Ceea ce este regretabil, pentru că ar trebui modernizat atât uh, rețelele feroviare cât și materialul rulant. În final, uh, în legătură cu liberalizarea circulației persoanelor, trebuie să ne gândim că există încă multe piedici și Comisia ar face bine să impună o armonizare tehnică completă pentru ca uh, să se creeze condiții de aplicare a directivei. Mulțumesc domnului Bach, iar Acum dau cuvântul doamnei Silvia Adriana Țicău. Pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Transportul feroviar trebuie să fie o prioritate a politicii comunitare pentru transport până în 2020, având ca obiective deschiderea competiției, îmbunătățirea interoperabilității și a siguranței rețelelor naționale și dezvoltarea infrastructurii de transport feroviar Creșterea competiției nu trebuie însă să se realizeze în detrimentul siguranței sau a calității serviciilor feroviare consider că la revizuirea primului pachet feroviar trebuie identificate problemele pe care le au statele membre care au primit avizele motivate din partea comisiei precum i modul de soluionare a acestora. atrag atenia asupra faptului că datorită crizei sectorul transportului feroviar în acest sector au loc mii de disponibilizări care pot afecta grav transportul feroviar european. sistemul rtms Uh, era implementat până la sfâritul anului trecut pe aproximativ doi șapte sute de kilometri în uniunea europeană iar până în două mii douăzeci va fi implementat de a lungul a douăzeci și patru zero de kilometri de cale ferată. aceasta înseamnă investiii imense i ateptăm domnule comisar soluii i instrumente financiare noi capabile să asigure finanarea necesară. la acestea se adaugă i investiiile în modernizarea corespunzătoare a materialului rulant. Következő felszólaló kettő percben Richard Mulțumesc acum domnul Czarnecki are cuvântul. Panie președinte, șanomni państwo. Mulțumesc domnule președinte, în Polonia se spune că dacă mai mulți oameni îți spun că ești beat, cel mai bine e să te duci la culcare. Acum, dacă doar una sau două țări nu ar fi implementat acest prim pachet uh, feroviar, atunci poate că am fi putut vorbi de sancțiuni, sancțiuni dar când vorbim de 21 de state membre care nu au implementat acest pachet, ei bine, poate că pachetul nu reprezintă pentru noi cea mai bună soluție. Sigur că e clar că avem o problemă. colegul meu din Marea Britanie, care uh, tocmai și-a exprimat criticile față de acest uh, pachet, ne-a oferit uh, o, o imagine de ansamblu și ne, vorbile sale ne fac să ne întrebăm dacă implementarea într-adevăr merge pe calea cea bună. Știm că s-au întâmplat accidente nu de mult și asta mă duce la, mă duce la problema siguranței și a securității transportului feroviar. Ă, aceasta știm cu toții că trebuie îmbunătățită. Domnul comisar Calas a spus că multe țări nu investesc suficient în sistemul uh, lor feroviar, multe state membre spun, și că nu se construiește infrastructura nouă. Așa stau lucrurile și în Polonia, de exemplu, uh, țara din care provin. Mm, există o gaură neagră în bugetul uh, pentru căile ferate și asta are consecințe negative. Aș spune că nu, aici nu există soluții simple, ci doar soluții coordonate. Mulțumesc și acum are cuvântul pentru mine și jumătate domnule Enan. Domnule președinte, în legătură cu dificultățile de aplicare a primului pachet feroviar, trebuie să vă spun că în țara mea, în regiunea noastră, noi ne batem cu sindicatele celor care sunt activi în domeniul căilor ferate și, din păcate, în Franța un subiect în legătură cu alegerile regionale este legat de uh, această deschidere a pieței, deschiderea concurenței. Dar noi nu ne dorim căi ferate în două viteze. Uh, trebuie să uh, avem o circulație în acest domeniu confortabilă, să existe tarife care să fie accesibile pe, inclusiv pentru cei mai puțini uh, înstăriți. Există o separare între infrastructură și activitatea de transport impusă de directivă și trebuie să, din păcate, însă nu trebuie să ne deschidem unei concurențe sălbatice nu trebuie să servească marile uh, grupuri, pentru că în felul acesta se dezorganizează transportul public și în felul acesta se șubrezește și securitatea transportului. Deci, uh, noi nu trebuie să exploatăm proprietatea comună a poporului până la urmă. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Iaroslav Pasca. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Prijatím troch... Mulțumesc, domnule președinte. Adoptarea celor trei directive din cadrul pachetului feroviar a însemnat ca Comisia Europeană și-a asumat și o răspundere în acest domeniu. Fără îndoială există probleme în ceea ce privește punerea în aplicare și sigur că probabil și costurile vor fi mai mari decât s-a crezut inițial, dar este important pentru noi să avem un transport bine organizat și o infrastructură corespunzătoare în acest sector. Pentru că transportul feroviar trebuie să fie o alternativă la transportul rutier, care are un efect negativ asupra mediului înconjurător. De aceea trebuie să discutăm și despre problemele cu care ne confruntăm, dar să privim și spre viitor. pentru că chiar dacă acum ne aflăm într-un impas, trebuie să mergem înainte, trebuie create legături și spre est. De aceea, dacă vom reuși să să prelungim uh, legătura rapidului între Paris, Viena mai departe și până la Bratislava, am face deja un pas important. Există două aeroporturi importante, la Bratislava și la Viena, apoi mai există și Dunărea cu transportul naval și s-ar putea crea astfel un nou nod de transport în Europa. Există așadar rezerve mari în acest domeniu. Cred că ar trebui să vedem cum am putea spori dinamica acestui uh, sector, să vedem de unde găsim uh, fondurile de investiții care trebuie administrate corespunzător, astfel încât uh, transportul feroviar să fie mai eficient și să servească mai bine publicul european. Mulțumesc, domnul Cancian. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar. În această perioadă noi vorbim aici foarte mult de programarea transporturilor și vom mai aborda acest subiect în uh, lunile care urmează. Dar eu cred că e descurajator să plecăm cu, acest, cu această revizuire a primului pachet, văzând ce s-a întâmplat până acum. Așadar, Cred că trebuie să dăm dovadă de încă și mai mult curaj pentru a încerca să inversăm tendința. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe trei puncte uh, importante. În primul rând, cred că putem vorbi de, uh, trebuie să vorbim de liberalizarea transportului feroviar pentru a crea concurență, competitivitate și, sigur, uh, cu reguli clare și transparente pentru toți. Asta, aceste lucruri au fost deja spuse. Apoi, al doilea punct important ar fi interoperabilitatea între state membre și între diversele modalități interne ale transportului feroviar. Și sigur că un al treilea punct îl reprezintă siguranța cu uh, o certificare uh, de siguranță ca precondiție pentru a obține licența de uh, funcționare. Uh, și într-o optică a pieței comune, în domeniul siguranței, nu ajunge să sancționăm ineficacitatea statelor membre față de organismele de reglementare, ci trebuie să extindem competențele Agenției Feroviare Europene, incluzând cu puteri, puteri mai ample de inspecție și de control eu cred că în aceste direcții ar trebui să, ne, uh, să acționăm noi în următoarea perioadă pentru ca a putea vorbi de viitorul durabil al transporturilor, de revizuirea rețelelor TEN, de transportul de marfă uh, și, nu în ultimul rând, această revizuire pentru ca după cum spuneam la început, să inversăm tendința, să ne îndreptăm pe o, un, într-o direcție mai bună. Mulțumesc, mulțumesc domnule Cancian și acum are cuvântul pentru un minut doamna Ayala Sender. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Țara mea, ca și alte 20 de state, au studiat acest pachet și cred că am constatat cu toții că circulația pasagerilor uh, pe tren a crescut. Nu putem spune același lucru despre transportul de mărfuri. Avem uh, 4.000 de kilometri în rețeaua noastră și ne despart, de fapt, Pireneii de restul Europei. Există încă o situație care nu a depășit vechea letargie în circulația feroviară. Este important să se creeze o nouă rețea de cale ferată dar infrastructura trebuie să fie armonizată european, trebuie să avem în vedere infra- rețelele transeuropene să extindem inclusiv uh, rețeaua pentru transportul de mărfuri, uh, inclusiv din traversând Pirenei. Trebuie să învingem protecționismul și să găsim o strategie pentru 2020 în Europa. Mulțumesc, trecem acum la procedura Catch the Eye. Dar uh, înainte de aceasta, uh, domnul Simpson dorește din nou să ia cuvântul. Vă rog, domnule Simpson. Domnule președinte, s-au făcut la adresa mea de în partea domnului Natras niște remarci foarte personale înainte ca dânsul să plece din uh, sală fără să mai participe în continuare la dezbatere. Oricum, uh, cunoștințele sale în uh, domeniu sunt foarte limitate respect procedurile parlamentare, dar în calitate de democrat care sprijină aceste principii, eu am prezentat aceste întrebări orale în partea Comisiei de Transport în calitate de președinte al acesteia, misiune care îmi revine. De aceea, nu cred că ar trebui să fac obiectul unor astfel de abuzuri din partea cealaltă a acestei săli. Am vrut doar să menționez acest lucru. Pe de altă parte, însă, sub uh, actualul guvern în, uh, în Marea Britanie, transportul feroviar a crescut cu 20%, chiar și între Londra și Birmingham. Mulțumesc acum începem uh, operațiunea, uh, procedura Catch the Eye. Domnul Dorfman pentru un minut, vă rog. Danke, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, stimați colegi. O să vă relatez o experiență personală. Eu trăiesc în apropierea uh, căii ferate care uh, duce spre Verona. Și, din păcate, transportul feroviar de stat din Italia uh, neglijează necesitățile atât de transport al eh, pasagerilor, de transport al persoanelor, cât și al transportului de mărfuri. Cei care doresc să călătorească din Austria spre Verona eh, nu au informațiile necesare, nu obțin un mers al trenurilor, eh, totul este haotic. Ei bine, dacă au fost investite fonduri europene, uh, ele nu au fost uh, folosite rezonabil, pentru că de multe ori lucrurile mărunte încurcă lucrurile. De aceea, domnule comisar, eu vă invit să găsiți sancțiunile care uh, să schimbe situația. Trebuie să acționați energic din partea Comisiei. Mulțumesc domnului Dorfman. Iar acum, pentru un minut, domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi uh, putem vedea care este obiectivul real al pachetului feroviar. Și nu e vorba de obiectivul uh, anunțat, pentru că s-a vorbit de interoperabilitate, însă adevărata intenție a fost să se deschidă transportul de mărfuri uh, feroviar uh, către concurență, către domeniul, către implicarea comerțului privat. Deci am trecut printr-o etapă de liberalizare și din păcate ni se ascunde adevărul uh, sectorul public a fost uh, supus uh, unor diverse atacuri, uh, s-a justificat asta prin deschiderea pieței către concurență, dar am văzut că n-a fost o experiență fericită, am văzut și în ultimele săptămâni ce s-a întâmplat și, nu, și vedem că de fapt liberalizarea este cauza acestor probleme și nu soluția. Liberalizarea se face în detrimentul intereselor lucrătorilor europeni vorbim aici de protecția mediului, însă nu ni se spune că marile companii au ambiția de a pune mâna pe acest sector fundamental al transporturilor în fiecare stat membru uh, prin intermediul acestei liberalizări, fără a ține niciun cont de uh, protecția mediului. Mulțumesc și acum doamna Țicău din nou. Domnule președinte, Vreau să revin asupra situației cu care se confruntă pe perioada de criză resursele umane din uh, sectorul feroviar, care sunt formate și Uh, certificate. în românia în această perioadă vor avea loc uh, peste șase zero de disponibilizări în sectorul transportului feroviar cu sigurană fondul social european fondul european pentru globalizare vor fi mobilizate pentru a i sprijini pe cei afectai dar acestea sunt soluii temporare de aceea domnule comisar sper să reuim să construim împreună o strategie de dezvoltare sustenabilă a transportului feroviar astfel încât să oferim atât servicii sigure i de bună calitate cât i locuri de muncă pentru personalul calificat din sectorul transportului feroviar. mulumesc. Mulțumesc și acum dau din nou cuvântul domnului comisar Kallas. în încheierea discuției noastre. Mulțumesc, domnule președinte, deputați. Aș dori să vă mulțumesc pentru intervenții și cred că vom mai avea ocazia să dezbatem pe larg această revizuire a primului pachet feroviar. Permiteți-mi să răspund însă la câteva observații care s-au făcut. În ceea ce privește informațiile concrete și motivele concrete pentru care nu au fost puse în aplicare aceste măsuri în cele 21 de state, aceste informații sunt de domeniul public, toți cei care doresc le au la dispoziție. Intențiile au fost foarte bune în acest prim pachet feroviar de a înlătura barierele în scopul unei mai bune funcționări a sistemului feroviar. Acest uh, scop uh, rămâne prioritar <clears throat> și în cadrul acestei revizuiri. Nu a fost un pachet uh, prost, însă implementarea este insuficientă. Și există în continuare aceste bariere și există și rezistență din partea celor care sunt chemați să îl pună în aplicare. Și asistăm la monopoluri statale care beneficiază de privilegii și care uh, nu sunt interoperabile. Aici trebuie să intervenim, să îmbunătățim interoperabilitatea. Acesta este scopul acestei reforme feroviare. Și problema este într-adevăr aceea că nu a fost finalizată această reformă. Și bineînțeles că trebuie să creăm un echilibru între toate aceste măsuri și să implementăm și un control de calitate. S-a dorit o întărire a agențiilor de reglementare, însă și aici se constată un amestec de interese în favoarea monopolurilor uh, deținute de stat. Aceste chestiuni vor fi abordate în această revizuire a pachetului feroviar și poate și în alte documente strategice. Și, bineînțeles, finanțarea este și rămâne în continuare o problemă majoră și va trebui să găsim și modalități inovatoare de a soluționa problema congestiilor, ci a găsi mijloacele necesare pentru investiții. Trebuie să combinăm uh, toate instrumentele care ne stau la dispoziție pentru a găsi resursele necesare pentru a investi în sistemul feroviar. E vorba și de un uh, management modern și de un uh, sistem modern de vânzarea biletelor și de rezervarea biletelor, la fel ca și în transportul aerian. Și, sigur, o mai bună legătură între Europa de Est și Europa de Vest, ce rămâne în continuare o problemă. Este o listă foarte lungă de probleme care sunt uh, în pregătire în vederea acestei revizuiri și sper că cu toate informațiile detaliate vi le voi putea prezenta în momentul în care vă voi prezenta și versiunea actualizată. Mulțumesc, domnule comisar, și cu aceasta am încheiat uh, discuția pe acest punct de pe ordinea de zi și acum trecem la următoarea întrebare orală adresată Comisiei privind acordul comercial de